Uh, dear colleagues. Da. Bună dimineața, dragi colegi. Suntem pe, la punctul 32 uh, al ordinii noastre de zi, deci vorba despre analizarea amendamentelor programului pentru justiție. Raportori sunt doamna Hautala și domnul Weidenholzer. E vorba de o reuniune comună a comisiilor jurii și libe conform uh, articolului 55 al regulamentului. Uh, sigur că urez uh, bun venit domnului președinte Moraes în reuniunea aceasta. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, Pavel. Deci, și eu urez acum bun venit lui Pavel, sigur ne urăm reciproc bun venit și discutăm acest raport. Eh, da, este domnul Weidenholzer eh, înlocuind o pe o doamnă care s-a ocupat anterior de acest raport. Eh, și astăzi nu poate fi de față. Și... Back to the jury chair. Și cam asta mi s-a permis să spun, așa că vă voi da înapoi microfonul. Bine, oricum, acum o să dăm cuvântul doamnei Hautala. Vă rog. Deci puteai să spui tu, aveți, doriți să luați cuvântul doamnei Hautala. Da cu plăcere. Pot doar să spun că cooperarea dintre cele două comisii și cei doi co-raportori a fost impecabilă și de asemenea vreau să mulțumesc echipelor noastre, raportorilor din umbră, care au contribuit într-un mod constructiv, creativ la amendamentele de compromis. Mulțumesc și comisie pentru că ne-a oferit uh, orientări în legătură cu diferențierea între cele două programe pentru justiție și pentru drepturi și valori. Și sigur că poate la triloguri mai facem câteva reglaje de amănunt, însă nu au prea fost uh, diferențe de opinii în legătură cu importanța acestui program pentru justiție. Principalele discuții pe care le-am avut s-au referit la modul în care să ținem cont de nevoile speciale ale grupurilor vulnerabile, pe care anume grupuri să le menționăm în mod explicit. Femeile nu sunt o minoritate, dar avem multe discuții în legătură cu incorporarea aspectelor de gen, însă totuși cred că rezultatul a fost unul echilibrat. Poate ar mai fi o chestiune de menționat, și anume definirea personalului uh, juridic și unii au vrut să menționeze importanța susținerii acordate celor care lucrează pentru societatea civilă. Da, mă, poate nu e un argument la care să țin morțiș. Judiciary, judicial staff, um, and um, so, and și, sigur, societatea civilă e prezentă în propunerea comisiei și noi am subliniat și mai mult uh, acțiunile acesteia și cam asta e tot din partea mea. Uh, Mrs. Kaufman is replaced. Bine, doamna Kaufman îl înlocuiește, îl înlocuiește pe domnul Weidenholzer. Deci, vă rog, aveți cuvântul, doamna, dacă doriți. Recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că Uh, este greu. Acum am uh, lângă mine pe doamna coraportoare Heidi Hautala, uh, care a făcut o treabă excelentă și eu îl reprezint pe domnul Weidenholzer și ambii spun exact același lucru. Pentru că despre asta e vorba, e vorba de două comisii și doi raportori cu foarte multă experiență și în calitate de raportor din umbră din grupul meu la jurii și ca membru libe, nu pot decât să spun că, într-adevăr, avem în față un text foarte bun. Colaborarea dintre comisii și dintre toți colegii implicați a fost foarte bună. Poate că toată lumea a văzut că aseară uh, s-a trimis uh, ultima versiune a compromisurilor, 29 de compromisuri în total și uh, acestea cuprind o serie de elemente care au uh, soluționat foarte bine problemele existente. Heidi Hautala a făcut trimitere la definiția uh, persoanelor care ar trebui să beneficieze de pe urma programelor, din pro, uh, programelor de justiție, uh, accesul legal la justiție pentru toți, un punct foarte important. Am acordat o atenție deosebită drepturilor copiilor. Sigur că um, am abordat și problema um, apărării uh, statului de drept, a valorilor comune europene și cred că ce e foarte important la evaluarea programului am găsit de asemenea o soluție pentru că ar trebui să fie examinat uh, cu mare atenție nu doar modul în care a funcționat um, programul, ci și concret care persoane au beneficiat de pe urma programului. Deci uh, s-au lucrat foarte bine și uh, vreau și în numele meu și în numele lui uh, eu să mulțumesc pentru colaborare și uh, scrie aici că pe 4 februarie avem votul în uh, comisie și uh, în plenară se prevede votul în martie. Mulțumesc. Okay. Thank you very much Sylvia Vaughan and I think um, One other colleague wishes to take... Mulțumesc, să vedem cine mai dorește să ia cuvântul. Axel Foss. Thank you. Oh, also, oh, Caterina. Yeah. So, thank you on behalf of the EPP shadow Mulțumesc. În numele raportorilor din umbra PP, aș dori să vă citesc ceea ce transmit uh, ei. Dragi colegi, în primul rând vrem să mulțumim celor doi raportori pentru munca depusă până acum și pentru noua versiune a amendamentelor de compromis. S-au făcut uh, schimbări uh, substanțiale la text în ceea ce privește imparțialitatea justiție, independența justiției. Aceste chestiuni trebuie să fie incluse în obiectivele generale ale programului și deci în partea operativă a textului. Aceasta a fost o cerere a PP-ului și ne bucurăm că a fost luată în considerare de către raportori. În ceea ce privește perspectiva de gen, noi, PPE-ul, doream să existe un echilibru în uh, ceea ce privește dimensiunea de gen și perspectiva drepturilor copilului în întregimea textului și credem că noile amendamente iau în considerare această prioritate. În ceea ce privește mențiunea societății civile în definiție și în lista de obiective generale, în pofida câtorva schimbări, PP-ul totuși are îngrijorări în ceea ce privește menționarea societății civile în definiția și în obiectivele textului spre deosebire de programul Drepturi și Valori, programul Justiție uh, îi vizează pe profesioniștii din justiție, nu pe asociațiile societății civile și de aceea credem că societatea civilă ar trebui să nu apară în definiție și în uh, obiective. Dar ar trebui să fie menționată atunci când vorbim despre activități specifice, de exemplu, în anexă sau în noul articol 7.1. În ceea ce privește competența universală. Nu ne opunem acestui concept în sine. Este un principiu care um, este important în lupta internațională împotriva impunității. Însă, menționarea acestui concept merge dincolo de domeniul de aplicare al acestui regulament. De aceea, credem că nu ar trebui să fie specificat aici. În ceea ce privește trimiterea la uh, Convenția de la Istanbul și a ratificării acesteia, dacă împărtășim pe deplin ambițiile Parlamentului European cu privire la nevoia ca toate statele membre să ratifice Convenția de la Istanbul, credem totuși că un astfel de considerent nu își găsește locul aici, pentru că se găsește deja în programul drepturi și valori. Și în cele din urmă trebuie să simplificăm legislația <clears throat> europeană și să o facem mai uh, um, consecventă, mai clară, mai uh, ușor de înțeles și, prin urmare, ar trebui să se evite repetare, repetarea anumitor elemente din alte programe. Ar trebui să ne focalizăm asupra uh, zonei europene, spațiul european de justiție, prin uh, îmbunătățirea încrederii reciproce și a accesului la justiție în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu știu dacă uh, raportoarele doresc să răspundă, dar o să dau cuvântul doamnei Chinici întâi. Please. Sì, grazie Presidente. Anch'io desidero ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau și eu să mulțumesc colegilor Hautala și Weidenholzer pentru munca lor și la fel tuturor colegilor raportori din umbră, care cu toții și-au adus contribuția la redactarea textului un text care privește o chestiune fundamentală și anume formarea profesioniștilor din domeniul justiției în legătură cu instrumentele de cooperare juridică, dreptul european, civil și penal și toate acestea sunt de mare importanță ca obiectivele spațiului de libertate, siguranță și justiție să fie realizate în practică. Și cred că noi cu toții muncim pentru asta în continuu. Și e foarte important și mulțumesc colegilor pentru textul pe care l-au redactat, ținând cont de sugestiile din amendamentele noastre și deci e foarte bine că s-a repetat principiul independenței sistemelor juridice, principiul care a fost deja definit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ca constituind baza cooperării judiciare fondată pe recunoașterea reciprocă. E foarte important acest aspect și la fel e foarte important și mulțumesc colegilor pentru că au ținut cont de amendamentele mele. Așadar, spuneam că e foarte important să ținem cont de formația multidisciplinară a profesioniștilor din justiție, cei care se ocupă de minori. Eu am uh, redactat o directivă privitoare la garanțiile procedurale pentru minorii acuzați uh, și anchetați în procesul penal și statele membre trebuie să pună în vigoare până în, să aplice până 11 iunie și este foarte important să, pentru a garanta până în aplicarea acestei directive să ținem cont de formarea tuturor operatorilor uh, profesioniștilor din domeniul justiției care o vor pune în aplicare. Și prin alte amendamente am dorit să subliniez importanța formării op profesioniștilor din sectorul penitenciar și consider că pensii adecvate și demne nu sunt doar indispensabile în situația penitenciarilor care e foarte complexă, și pentru a permite condiții corespunzătoare pentru reintegrarea în, so- în societatea celor care se, afl- se află în închisoare, plus o formare adecvată și specifică în domeniul penitenciar e foarte importantă pentru a face față riscurilor, de exemplu, radicalizării în închisori, eh, care este o temă foarte preocupantă. Și închei mulțumind încă o dată colegilor pentru munca lor și sigur că voi continua și eu să-mi aduc contribuția până când vom încheia acest uh, dosar. Mulțumim tuturor! Testa hanno lavorato. Okay, thank you, Caterina. Mulțumim, Caterina. Domnule Breton mai dorește să intervine. Mai este și altcineva? Și doamna Intveld. Și apoi revenim la raportor. Domnule Breton. Merci, monsieur le président. Uh, un rap... Mulțumesc. Este un raport interesant. Uh, care se referă la un subiect fundamental și anume statul de drept, independența justiției, care este o necesitate, neutralitatea politică a judecătorilor, un alt lucru foarte important. Din păcate, nu se întâmplă asta întotdeauna în multe state membre și nu doar uh, în cele acuzate în mod obișnuit. Chiar și democrațiile cele mai vechi uh, nu sunt uh, ferite de această lipsă de neutralitate a politică a judecătorilor. De aceea este important că acest text reamintește aceste principii fundamentale. Așa să fac două mici observații. Aș dori să reiau observația domnului Fos. Se vorbea despre jurisdicția universală, dar asta nu își găsește locul în acest text. Cred că depășește cadrul nostru. Îmi pare rău uh, să spun asta pentru că dăm naștere unei discuții diferite. E... Nu e bine că amestecăm lucrurile. Și apoi se insistă foarte mult pe grupurile vulnerabile eu cred că e o abordare stângace să ne apucăm acum să enumerăm uh, diferite minorități și să reamintim necesitatea de a ne ocupa de ele. Cred că ar trebui să abordăm o altă optică și să vorbim despre egalitatea justițiabililor. Egalitatea justițiabilor este un uh, principiu important. Abia așa putem să ajungem la coeziune socială. Cetățenia presupune un set de reguli și îndatoriri pe care trebuie să le conștientizeze fiecare cetățean. Dacă insistăm prea mult uh, pe minorități, pe chestiuni de gen, cred că încurajăm fără să vrem o fragmentare a societății și uh, mergând și mai departe, riscăm să încurajăm un anumit comunitarism care nu are cum să aibă rezultate bune. Deci cred că există acest pericol pe care nu am reușit să-l depistăm până acum, dar care riscă să ne aducă într-o situație diferită. Mulțumesc, Sophie Indveld. Yes, just uh, very briefly, uh, uh, what... Foarte pe scurt probabil că nu vă surprinde că nu sunt de acord cu antevorbitorul meu și nu împărtășesc în totalitate nici uh, observațiile PPE-ului. Însă, susținem uh, în totalitate amendamentele de compromis propuse de raportor. Cred că aceasta este direcția cea bună și spre deosebire de PPE, pe mine mă bucură trimiterile la societatea civilă, pentru că uh, este vorba despre cetățenii care se organizează în cadrul societății civile. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau din nou cuvântul raportorului, dacă doriți să răspundeți. Mulțumesc! Este o dezbatere interesantă. Start from, uh, uh the EPP, um, uh, remarks. Am să încep cu observațiile din partea PPE. Eu uh, apăr referirea aceasta la jurisdicția universală și este un domeniu emergent. Sper că este un domeniu emergent al justiției. Orice nou domeniu necesită o anumită pregătire și o anumită atenție. Este ceva în evoluție și cred că se justifică această trimitere. Bineînțeles, Comisia ne poate spune dacă această chestiune este în afara sferei de acoperire a programului și m-ar mira să fie așa. Apoi s-a făcut referire la Convenția de la Istanbul, care cred că este foarte importantă. Chiar și în țara mea, care este considerată um, una dintre cele mai avansate în materie de egalitate de gen, tot ne mai confruntăm cu cazuri de violență împotriva femeilor și, din păcate, instanțele nu reușesc uh, să mm, gestioneze astfel de cazuri. De aceea, Convenția de la Istanbul reprezintă o convenție extrem de importantă a Consiliului Europei și știu că ratificarea acesteia uh, a fost uh, cumva mm, deturnată de cei care spun că este în contradicție cu valorile tradiționale și valorile familiale. Cred că domnul Fos și Pepe are dreptate într-un fel, în sensul că uh, ar putea să, se, ar putea să fie niște probleme legate de demarcarția sau de limitarea între cele două programe, justiție și cel cu drepturi și valori. Acum uh, am încredere că în etapele următoare de finalizare a legislației uh, se va ține cont și de acest aspect. Comisia oricum ne-a ajutat foarte mult. Domnule Breton, spuneați că nu ar trebui să ne ocupăm prea mult de grupurile vulnerabile și ar trebui să ne limităm la egalitatea celor care ajung în fața instanțelor. Totuși, se pune problema accesului la justiție și știm că în anumite țări, unele grupuri vulnerabile au dificultăți în a avea acces la justiție. Iar unul dintre obiectivele noastre ar trebui să fie tocmai acesta, să apărăm egalitatea cetățenilor în fața legii. prea mult uh, concentrare pe nivelul comunitar. Într-adevăr, clădim uh, spațiul european de justiție. Dacă credeți că este prea multă Uniune Europeană, asta este, îmi pare rău. Acesta este drumul pe care ne-am angajat. Dar respect fiecare observație și uh, sunt conștientă că va trebui să mai discutăm uh, un pic pentru a rafina textul înainte de a-l vota în comisie. Așa cum spunea și doamna Kaufman, Uh, vom avea un uh, vot în comisie în februarie. Atât. Uh, so these were the, questions from the members. We didn't Acestea au fost comentariile din partea membrilor. N-am dat cuvântul comisiei, deci dacă comisia vrea să intervină... Yes, thank you. Uh, thank you. Mulțumesc pentru amendamentele de compromis pe care le vom analiza în detaliu. În ceea ce privește comentariile, vom reveni și vom discuta cu raportoarea referitor la demarcația între cele două programe. Sigur că mai sunt anumite chestiuni de rafinat, de ajustat, dar vedem ulterior. Okay. Uh, so it, it seems uh, that we have, uh, we have Se pare că am terminat subiectul de pe ordinea de zi de astăzi. Votul va avea loc luni 4 februarie după amiază târziu, după reuniunea Comisiei Libe. I, don't, I hope it's okay with you. I think so. Um, is that okay? I think it should, well, we're always having leave meetings, so it's... Mereu avem comi- întreuniuni ale Comisiei Libe, deci va fi cândva în timpul Comisiei Libe. Verificăm noi. S-a verificat, totul e în regulă. Nu vroiam eu să am ultimul cuvânt, vroiam să încheiați dumneavoastră. Bine, atunci uh, Uh, mulțumesc pentru onoarea de a coprezida această reuniune alături de tine, Clot, și vă mulțumesc tuturor pentru participare.